colleagues, meanwhile, we can adopt the agenda. Bună ziua, dragi colegi, cred că putem să adoptăm ordinea de zi. We don't have but... Nu avem anunțuri, ci doar o clarificare cu privire la amendamentele orale pentru că la ultima întâlnire am avut niște confuzii în acest sens. De aceea le recomandăm uh, călduros uh, celor care prezintă amendamente orale să ridice clar mâna și, în al doilea rând, amendamentul oral nu poate fi trimis în ultimul moment, caz în care trebuie să fie citit clar uh, de către autor. Nu putem supune la vot un text pe care ceilalți colegi nu îl cunosc. Acestea sunt două reguli importante care trebuie respectate. Aveți cartelele de vot. Încerc să câștig și eu, și eu niște timp. Oh, yes, now we do the test, but... So, meanwhile we... Facem un test. Între timp, deschid votul pentru test. S-a deschis votul. hammer fall. Thank you very much. Oh. Still six colleagues. Mai sunt încă șase colegi care trebuie să voteze. How many colleagues are without voting card? Câți colegi nu au cartelele de vot? În afară de Brian, Renato, deci va trebui să-i uh, socotim și pe ei. Dar sper că um, cartela de vot a lui Brian este pe drum. Nu putem aștepta însă prea mult, pentru că după aceea avem un trialog. Încă o cartelă de vot. Deci acum uh, numai cineva de la SND nu are cartelă de vot un membru de la SND. Mai e cineva fără cartele de vot? Nu. Putem uh, să trecem la vot cu privire la proiectul uh, de raport referitor la regulamentul privind uh, fondurile de piață monetară. Este un dosar legislativ foarte important. Încep prin a supune la vot amendamentul 224. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă. Începem cu o verificare. Cred că se respinge să verificăm. S-a deschis votul. Trebuie să mai adăugăm pe cineva în minus. S-a închis votul, se respinge. Amendamentul 21 din partea raportului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 225. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 22 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 229. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 226. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 228. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul A, partea 1. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Partea a 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea 5, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea 6, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Asta înseamnă că punctul 23C din compromisul A rămâne. A fost o greșeală de scriere. Amendamentul 261, cine este pentru? Dați pagina. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 264. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 262. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 63, 263, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 265, cine este pentru, împotrivă, să verificăm. La 265 s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. 266. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se respinge, dar să verificăm. S-a deschis votul la 266. It's not working. Nu funcționează. Schimbați-vă locul, vă rog. Vote is closed. S-a închis votul. Este respins. 267. Cine este pentru? Împotrivă? Să verificăm. 267. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 268. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 269. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că este respins, dar nu e clar. S-a deschis votul la 269. Încă două persoane mai trebuie să voteze. S-a închis votul. Se respinge. 271. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 275 este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 272. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 273. Pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm la 273 s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. 275. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 276 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 277 pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că este respins, dar mai bine să verificăm. S-a deschis votul. 277. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul H, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul I, prima parte, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul J, prima parte, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea 2, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea 3, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 339, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 340, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Să verificăm la 340, s-a deschis votul. Este respins. Compromisul B. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul C. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 357 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 359 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. De fapt, să verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul N. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 364. Pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. Compromisul O pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 397 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 398 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. 398. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromis K. Compromisul K. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul L. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 422. Pentru. Împotrivă. abțineri, cred că este respins, dar mă gândesc că vreți să verificăm. Sigur că da, s-a deschis votul. One S&D too many. Un SND în plus. S-a închis votul. Este respins. Amendamentul 52. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 425 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 424 pentru, Împotrivă. Abțineri. Cred că este respins. Verificăm. S-a deschis votul. E vina mea. Nu am fost suficient de atent. 424, da? Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. 426 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că este respins, dar să verificăm la 426. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. 428 pentru. A fost egalitate. ați nu s-a afișat rezultatul? opt. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 430 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul P. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul Q pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul M Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 478 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 479 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 481 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 480 pentru, 482 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că este respins, dar să verificăm, s-a deschis votul la 482. Rejected. Este respins. 485 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 484 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 486 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm la 486. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. 487 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 499, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 490, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 492, pentru, împotrivă, abțineri, se se respinge. Compromisul D, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 510. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 496. Nu, este identic cu al raportorului. 496 totuși pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 512 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul E, prima parte, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Partea a trei.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 împotriva abținerii se adoptă, a doua parte pentru, împotriva abținerii se adoptă, partea a treia, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Great. So we go to... Trecem la 557, Alen la măsură, Alen Cadec. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul T Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul U la pagina 36. Compromisul U. Partea 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul W. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 78. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 706. Trecem direct la 706. De fapt, am votat uh, un amendament identic, nu 78, deci nu trebuie să repetăm votul. Dacă se adoptă, trecem la compromisul G. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul X. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 745. Cine este pentru? Împotriva Abțineri. Se respinge. 747. Pentru. Împotriva Abțineri. Se respinge. 746. Pentru. Împotrivă. A... Verificăm la 746. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul, să respingem. Amendamentul 87. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 748 pentru, împotriva, cred că este adoptat, dar verificăm la 748. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 749 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 750 pentru, împotrivă, se respinge. 751 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 753 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 752 pentru, împotrivă, să verificăm la 752. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 754. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm la 754. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 755 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul S pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul Y Ah, yeah. Top on 45, yeah. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 97. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 98. Pentru, pentru, la 98. Cine este pentru 98? Împotrivă, abțineri. Să verificăm la 98. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul, se respinge. 99 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 100. 100. Pentru, împotriva abțineri. Să verificăm la 100. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul, se respinge. 101. unu. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. doi. pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm doi. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 103 pentru, împotrivă, verificăm 103, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 104 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 105 pentru, împotrivă, cred că e respins, dar mai bine verificăm la 105. S-a deschis votul. S-a închis votul. Este respins. 106 pentru, împotrivă, abțineri. Alde, sunteți împotrivă? Da, se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 108 pentru, împotrivă, verificăm la 108, s-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. Amendamentul 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 111 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că este adoptat, dar verificăm. Să închis votul. Se respinge. 112. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 114. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 115 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, numai puțin, la 115. 118 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul Z, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 129 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 130 pentru, nu, 131 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 132 pentru, împotrivă, abțineri este respins. 133 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 134 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 135 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 136 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 138 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 138 s-a deschis votul. Se adoptă. Amendamentul 10 pentru... Ba nu, 139 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm 139. Ba nu, este adoptat. Este clar adoptat. 140. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 142 143 pentru că 142 e caduc. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 144. Nu, 146. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 145 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 147 pentru, împotrivă, One for seven. 147 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul AA pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 158 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 158, s-a deschis votul. Se adoptă. 159 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 171, ba nu, 161 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 168 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 166 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 69 pentru, împotrivă, verificăm la 169, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. 170 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. La 170 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 171. 171. Cine pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 172. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul AB. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 194. Cine pentru, respins. Compromis AC, prima parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 195 e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. doi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 211 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 212 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 214 rugăciune pentru 214? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 19 retras. 215 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 215. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. de Cine pentru? Potrivă? Abțineri? Se adoptă. Da? Toate celelalte pică. Avem votul final. Deschidem votul. vote is closed. Votul s-a încheiat. 34 pentru, 18 împotrivă, 5 abțineri. Se adoptă în majoritate absolută și acum rezoluția legislativă. Vote is open. Votul este așadar deschis. Vote is closed. Votul este închis. 35 pentru, 18 împotrivă, 3 abțineri. Doamna raportor. Mulțumesc. În ceea ce privește următorul vot, doream doar să spun că dacă votăm pentru, mergem în dialogul tripartit. Dacă votăm împotrivă, mergem în plenară. Doream doar să mă asigur că toată lumea a înțeles acest lucru. Decizia noastră obsese să mergem în plenară în aprilie. Dorăm pentru ca domnul președinte să clarifice acest lucru. Nu trebuie să votăm împotrivă ca să mergem în plenară. Sven. E un moment important, vă rog să faceți un pic liniște. Avem aici un raport în care Consiliul nu e nici pe departe aproape de un uh, acord. Nu e, deci, niciun motiv să nu mergem în plenară pe acest subiect. Știu că ați văzut niște marge minore, eu cer tuturor să mergem în plenară. Și atunci acest vot nu trebuie să mai aibă loc. Președintele. Sven, exact asta propune doamna raportor. E bine. Am spus putem supune la vot propunerea domnului raportor de a merge în plenară. Cine e pentru? Asta am spus și eu. Supun la vot propunerea doamnei raportor de a merge în plenară. Deschidem votul to go to plenary. Votăm să se meargă în plenară. Nearly unanimity. Thank you very Aproape unanimitate. Mulțumesc. Felicitări, domnule raportor. Can, can I say something? For the negotiation, uh, yeah, Uh, you have to use the microphone. Folosiți microfonul. Doamna raportor, mulțumesc tuturor, mulțumesc uh, raportorilor din umbră, secretariatul asistenților, tuturor. Mulțumesc. Hey, there's one person who abstained. liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi. Ar fi minunat dacă ați putea lua loc. Nina, Sven, cei care doresc să rămână în sală sunt rugați să ia loc. Ceilalți sunt rugați să părăsească sala sau măcar să facă un pic de liniște ca să putem începe. Danke sehr. Mulțumesc. Punctul 4 pe ordinea de zi. Contracte financiare, instrumente financiare. Astăzi discutăm aici amendamentele și dau cuvântul colegei noastre Corafon Newbenhuisen și îmi cer scuze dacă din nou nu i-am pronunțat cum trebuie numele, spune domnul președinte. Nieuwenhuisen. Mulțumesc. am continuat lucrarea pe acest uh, document în ultimele săptămâni și luni am elaborat, am transmis primul set de amendamente. Am avut uh, întâlniri constructive cu raportorii din umbră și m-am bucurat să văd că toată lumea e de acord că trebuie să ne grăbim cu acest dosar, în special acum că, iată, în Consiliu s a convenit asupra unei abordări generale, adică trebuie să ne mișcăm cât de repede putem. Mă Aștept cu interes discuția începând cu acest schimb de păreri și apoi mai târziu astăzi întâlnirea cu raportorii din umbră. Mulțumesc! Mulțumim, Cora! Din partea PPE, domnul Ludec Niedermayer, mulțumesc! În primul rând doresc să-i mulțumesc Corei și echipei într-o treabă foarte bună. E un subiect cu complicații, eu cred că își fac treaba foarte bine și după părerea mea <laughs> ne mișcăm bine. Să rezum câteva aspecte. Cred că la început trebuie să discutăm în primul rând două aspecte. Proporționalitatea, diferitele niveluri de reglementare pentru aspecte critice. Apoi a doua întrebare, cum să uh, discutăm adoptăm regimul țărilor terțe într-un mod corect. Eu cred că textul reușește să facă tocmai acest lucru, să rezolve aceste probleme. În ceea ce privește următoarele acțiuni, prevăd doar câteva discuții minore, dar aș spune ce îmi place în primul rând și anume compromisul cu privire la faptul că aceste, plafoane, aceste benchmark-uri sunt critice, place și raportul cu privire la proporționalitate, cele critice și cele necritice. Și apoi explicațiile celorlalte benchmark-uri. Structura propunerii ne dă o bună bază pentru a discuta și cu statele terțe, Rămân câteva aspecte tehnice, formulări, dar nu elemente importante. Aș dori să ne concentrăm pe certitudinea juridică pentru utilizatorii acestor benchmark-uri, să ne asigurăm că benchmark-urile existente pot fi utilizate în mod continuu și de asemenea mă interesează contribuția OPK3. S-a vorbit uh, în ultima vreme de mai multe aspecte. Aș vrea să ținem totuși cont de faptul că anexa reglementează aspectele ne- contribuitorii nereglementați. Trebuie să ținem uh, cont de acest fapt. sunt, asta, după părerea mea, ar fi cel mai important aspect. Iar cât privește Consiliul, sunt de acord cu modul propus de lucru aici în Parlament, cu benchmark-urile critice și cele necritice. Nu-mi place abordarea Comisiei, dar cred că suntem într-o, pe calea cea bună. Cora își face treaba foarte bine. Compliment așadar. Mulțumim, Ludec, din partea SND, colegul Alvarez. Mulțumesc. Și eu doresc în primul rând să-i mulțumesc Corei pentru lucrare, Întrege echipe de fapt, a lucrat foarte bine și iată asta ne-a permis să ajungem la un acord. Încă câteva observații, date fiind aceste compromisuri pe care le avem. Cred că e foarte bine că am ajuns la un punct comun cu privire la acești indici critici. La variabile cantitative, acum nu mai avem doar definiția cantitativă a comisiei, ci am fost, a fost completată, ceea ce cred că e foarte bine. Apoi indici critici naționali, acesta ne va permite ca unele țări să-și definească proprii indici, care apoi să fie reglementați mai puternic. La capitolul 2, grupul socialiștilor are câteva probleme. Colegul din uh, partea PPE a spus deja că aici Consiliul a acționat uh, disproporționat între indicii uh, critici și cei non-critici. Eu cred că ar trebui să existe un echilibru, o relație mai bună între acești indici, dar să verificăm cu atenție care sunt indicii sau cerințele pe care dorim să le aplicăm indicilor non-critici. Să vedem cum vom trata pe acești indici non-critici, unde contribuitorii sunt companii nesupravegheate, uh, deci contribuitorii benevoli. Există o serie astfel de situații. Și trebuie reglementat aici uh, și la aceste benchmark-uri non-critice și trebuie să vedem exact cum adaptăm cerințele da, la contribuitorii benevoli. Sper că în următoarele săptămâni vom uh, avea și alte negocieri încoronate de succes. Cât privește sistemele de echivalență și recunoașterea de benchmark-uri din alte state, putem spune că propunerea inițială a comisiei era destul de greu de pus în practică. Dacă în alte țări nu există o reglementare similară, e greu să preluăm astfel de indici din alte state și să le aplicăm aici. Cred că acest punct ar trebui uh, verificat mai cu atenție. La compromisurile existente se interzice utilizarea de indici din state terțe unde nu există sisteme de echivalență pentru a le putea prelua, dar asta e, ține doar de institutele supravegheate. Și asta mă îngrijorează, pentru că dacă interzicem asta doar pentru instituțiile nesupravegheate, spunem de fapt că uh, restul economiei europene, deci companiile și ceilalți, pot folosi acești indici. Cred că o soluție pragmatică ar uh, trebui găsită cumva. Și asta ar trebui deci extinsă asupra tuturor companiilor care folosesc indici și nu doar institutele supravegheate. Apoi cadrul de supraveghere, rolul acestuia. cred că ar fi util să găsim o mai bună cooperare între autoritățile competente și ESMA. Pentru că există benchmark-uri critice, Eurobo, de exemplu, la care m-aș gândi că ESMA ar putea juca un rol mai important. depășește sarcina autorității naționale competente. În încheiere aș dori să mulțumesc încă o dată doamnei raportor și tuturor raportorilor din umbră, în special la definiția benchmark-urilor critice la sistemul de control. Ar trebui incluse, după cum spuneam, și institutele nesupravegheate. Avem nevoie de un rol mai puternic pentru ESMA și capitolul 2, relația dintre benchmark critice și cele non-critice. Acolo ar trebui prevăzut un cadru mai puternic, mai puternic decât obligațiile actuale, ca să ne asigurăm că um, și să găsim o soluție pentru acele uh, contribuții benevole. Mulțumesc, Ionas. În numele lui ECR uh, dau coleg, cuvântul colegului meu. Mulțumesc. Colegul meu își cere scuze că nu poate fi prezent. Colega mea, scuze. E acasă, din păcate, uh, cu boală. Mulțumesc pentru cooperare și vă mulțumește pentru faptul că aceste compromisuri au fost elaborate într-un timp atât de scurt. Sperăm că votul de la Strasburg va trece așa cum e prevăzut. Propunerea comisiei conține nu, nu menționează definiția benchmark-ului. Nu, colega mea nu înțelege cum e posibil acest lucru, cum, cum nu putem să avem încă o listă uh, în acest sens. De ce a ales Comisia 500 de miliarde de euro ca eh, plafon pentru aspectul critic și cum se va calcula acest lucru și de asemenea cum se poate comisia aștept, eh, cum se așteaptă comisia ca cineva să ia în serios acest lucru dacă nu pot da o listă cu ce anume va reglementa lista lor. Poate că comisia poate răspunde eh, la aceste întrebări abordarea compromisurilor raportorilor care permit statelor membre să denumească benchmark-uri non-critice drept critice, ar trebui să fie importante din punct de vedere sistemic și să, uh, să respecte și celelalte criterii. Susține, după cum am spus, definițiile găsite și se întreabă cum de nu sunt definite celelalte în textul comisiei. Și mai cerem comisiei să ne spună, să vină cu o listă, să ne spună ce benchmark-uri sunt critice peste acest plafon de 500 de miliarde. Dacă am putea avea o listă, în acest sens ar fi minunat. Un alt element important, care din nou nu se regăsește în compromisuri, un subiect menționat nu doar de Case Winburn și de grupul ECR, ci și de amendamente din partea altor două grupe politice. Și e vorba de uh, aceste benchmark-uri pentru benchmark-urile pentru mărfuri. E, e important să avem o uh, mai bună siguranță în sisteme, să vedem ce facem cu aceste benchmark-uri care nu pot fi aplicate entităților nesupravegheate sau din afara Uniunii Europene. Mai e de lucru așadar pe acest aspect. Incluzând benchmark-uri pentru mărfuri, creăm senzația că am reglementat ceva, dar de fapt majoritatea aspectelor sunt uh, imposibil de aplicat prin definiție, iar problemele juridice care apar de aici uh, probleme pentru entități, indiferent că sunt din UE sau din afară, sau din afara sub acestor jurisdicții supravegheate, sunt multe astfel de probleme. Doamna cheie de părere, Comisia ar trebui să vină cu un alt text pe aceste benchmark-uri pentru mărfuri, în care să se recunoască modul în care funcționează aceste piețe și să identifice probleme în domeniu, ca să nu amestecăm cele două situații diferite. Există deja regulamentul cu privire la abuzul de piață. Abuzul în acest sens pot fi deja uh, sancționate, atât în drept administrativ cât și penal. Uh, că e de părere că următoarele întâlniri vor fi la fel de inclusive și că se va ține cont de aceste aspecte menționate de dânsa. Mulțumim, Sander. Din partea GUE, colega Maria nu pare să fie prezentă. Altcineva din partea GUE? Se pare că nu. Și dăm cuvântul lui Philip Lambert din partea verzilor. Ai dreptate, Sander, ar trebui să fie inclusiv dar uh, uitându-mă la o serie de avize din partea colegii tale, Kay, nu putem amesteca apa și focul. domnul raportor va trebui să aleagă. Cora, cred că ai lucrat foarte bine. Observațiile mele vor fi doar limitate. Propui un regim mai ușor pentru cele non-critice. Da, e de bun simț, îmi place. Dar și aici nu suntem de acord cu ECR. Credem că e bine să fie incluse benchmark-ul pentru mărfuri, dar modul în care o faceți e prin excluderea lor. Plafoanele pe care le propuneți sunt atât de înalte că și cele mai mari uh, benchmark-uri de mărfuri, de exemplu de metale prețioase, n-ar îndeplini acest plafon de 500 de miliarde, deci dacă dorim ca acest regim să se aplice la orice, trebuie să scădem acest plafon și revin la problema plafonelor un pic mai târziu. Nu avem probleme la definiții, lipsesc însă două benchmark-urile pentru uh, cursul de schimb valutar și încă o idee pentru mine nu e tocmai clar. Unele lucruri nu apar introduse aici, poate le discutăm după amiază. Asta cu riscul de bază. În risc de bază înțelegem când un benchmark este utilizat pentru ceva un, pentru care nu e potrivit. Vă aduceți aminte în cazul Libor folosit pentru a defini rate variabile pentru credite locuințe și dacă nu e potrivit, cauzează un risc și asta numim noi risc de bază. Cele două amendamente sunt legate, cel care definește riscul de bază și celălalt care spune că, într-adevăr, trebuie să ne asigurăm că plafoanele sunt folosite pentru, uh, benchmark-urile sunt folosite pentru ce au fost gândite. Să vedem dacă sunteți de acord sau nu, trebuie să clarificăm acest aspect. În continuare că aceste benchmark-uri trebuie folosite în mod corespunzător. Nu trebuie să definim prea restrâns această potrivire, dar să avem în vedere conceptul. Iar cât privește partea critică, susținem ideea de a avea atât criterii cantitative cât și calitative, pentru a stabili dacă un benchmark este critic sau nu. Plafonul ar trebui să fie 100 de miliarde, după părerea noastră, ca să ne asigurăm că majoritatea benchmark-urilor majore sunt considerate critice. Asta pe de o parte. Și în al doilea rând, și aici e un pic ciudat, știu, din partea unui raportor ALDE, faptul că lăsăm autoritățile naționale să definească aspectul critic. Știu că vă interesează integritatea pieței unice dar dacă lăsăm această evaluare la nivelul autorităților naționale, se creează riscul diferitelor standarde. De aceea v-am încuraja să luați în calcul propunerea Comisiei, care propunea să definim aceste benchmark-uri critice la nivel european. Comisia propusese un act delegat am putea menționa în regulament, însă cred că nu ar trebui lăsat la latitudinea autorităților naționale. Și ajung la încă un punct uh, nesoluționat. Rolul ESMA comparat cu supravegherea uh, națională, deci supravegherea uh, europeană și supravegherea națională. Știm că majoritatea acestor benchmark-uri sunt produse în Regatul Unit. Și trebuie să recunoaștem că Regatul Unit este și locul unde au apărut cele mai mari abuzuri, dar și unde guvernul a luat măsuri pentru a reglementa din nou aceste benchmark-uri. Nu pun la îndoială acest lucru, însă noi credem că regula ar trebui să fie în felul următor. Benchmarkurile critice să fie supravegheate la nivel european, dar știm că e un subiect sensibil, mai ales pentru țări precum Regatul Unit. Îmi permite totuși ESMA să delege. Acesta era spiritul de compromis la care am ajuns în mandatul anterior. Și era o logică acolo. Să spunem că Regula e ca ESMA să supravegheze aceste benchmark-uri, dar poate delega, ideea fiind că dacă avem încredere faptul că se face la nivel național, nu e nicio problemă, dar dorim ca ESMA să păstreze dreptul de a își uh, aloca uh, supravegherea dacă consideră că treaba nu e făcută cum trebuie la nivel național. Să recunoaștem că autoritățile din Regatul Unit au greșit, au uh, fost prea relaxați în supravegherea Libor. Au greșit, dar apoi s-au corectat. Și dacă ESMA constată că o astfel de supraveghere nu e făcută cum trebuie, ar trebui să-și uh, aloce dreptul sau să păstreze dreptul de a prelua din nou uh, reglementarea și să supravegheze atunci direct aceste benchmark-uri. Mă mir așadar de această poziție ALDE. Trebuie să luăm în calcul ce fac statele membre, da, pot lucra foarte bine, atunci nu trebuie să ne băgăm, dar totuși ar trebui să ne lăsăm această posibilitate. Subiect sensibil, într-adevăr, dar uh, mi-ar plăcea ca raportorii să studieze acest compromis la care am ajuns în uh, elementul anterior, în data trecută. Nu e perfect, dar în anumite aspecte ar trebui păstrate mai ales în cazul în care supravegherea nu e potrivită. M-am referit deci la uh, benchmark și ultima parte cu echivalența pentru state terțe. Noi am dori să ne punem de acord, noi raportorii din umbră, cu propunerea de a permite comisiei de a adopta o decizie care să spună că practica unui stat terț nu poate avea aceleași caracteristici ca un paradis fiscal ca să ne asigurăm că echivalența e recunoscută, dar nu în, cu uh, paradisuri fiscale. Cam acestea ar fi punctele importante, nu sunt multe. Eu cred că putem ajunge la un acord foarte larg. E un uh, dosar tehnic, dar important. Și aș dori să spun colegilor din Regatul Unit care nu sunt prezenți, recunosc progresele înregistrate de ei în țara cea mai importantă în acest punct de vedere. Ar trebui să fim atenți aici, să nu dăm uh, încă un motiv pentru un spirit anti-Regatul Unit. Mulțumesc, Filip! Văd că în continuare GUE nu e reprezentat, dată fiind și ora. Propun să deschidem discuția și să întreb dacă sunt alți colegi care doresc să adauge ceva. Dacă nu e cazul, îi dau cuvântul Corei. Da, sigur, comisia, nu cer scuze, spune președintele. Am grăbit un pic. Mulțumim pentru prezență și ne așteptăm cu interes răspunsul. Mulțumesc. În urma dezbaterii am câteva observații. Comisia Europeană a făcut această propunere pentru a reda încrederea în indicii de referință, asigurându-se că indicii de referință folosiți în Uniunea Europeană sunt fiabili și uh, de încredere și încercăm îmbunătățirea guvernanței, a controlului, a calității datelor pentru a ne asigura că uh, se oferă datele potrivite și că există o protecție adecvată a consumatorilor. Ieri ESMA a publicat un raport uh, ce revizuia principiile ESCO iar acest raport um, nu este foarte bun, uh, nu spune că toate, toți indicii de referință respectă principiile. Um, în unele amendamente înaintate am uh, văzut că indicii uh, care nu sunt critici, necritici, ne, ne um, critici, nu vor fi supuși acestor principii. și uh, vor respecta pe viitor um, principiile, principiile IOSCO. Acum, indicii mărfurilor uh, și uh, ei sunt incluși în principiile IOSCO. Este important, deci, să ne asigurăm că există sisteme de guvernanță și de control pentru um, crearea indicilor. Bineînțeles, trebuie să se aplice proporționalitatea în ceea ce privește aplicarea principiilor uh, în, cadrul, în funcție de tipurile de indici, uh, dar uh, liniile generale trebuie menținute pentru toate, pentru toți indicii. Nu are rost să începem discuția despre indicii mărfurilor, Uh, atâta timp cât IOSCO recunoaște că aceste principii se aplică și lor. Apoi, în ceea ce privește definiția caracterului critic, Comisia a folosit această definiție numai pentru chestiunile care țin de stabilirea unui colegiu la nivel european și competențele oferite uh, autorităților uh, competente la nivel național în sensul um, contribuțiilor făcute. Nu o condiție suplimentare, nu spuneam că pentru indicii de referință critici se uh, aplică um, definiții suplimentare. Am avut deci o definiție foarte îngustă și vreau să vă spun că uh, acum, uh, bine, nu avem uh, datele de ultima oră, nu vă pot face o listă, dar când am făcut propunerea, am avut uh, intenția să intre foarte puțini indici de referință, fiindcă am spus că majoritatea entităților care contribuie ar trebui să fie entități uh, supravegheate și exista și un prag uh, cantitativ. Euribor, Libor, Sibor și poate încă un indice, dar nu am avut mulți indici. Iată, deci am vrut să aduc acest element. Apoi, țara de țările terțe. În ceea ce privește țările terțe, da, suntem conștienți de faptul că echivalența în sine nu funcționează de una singură. Am propus acest lucru, fiindcă în momentul în care au fost elaborate principiile IOSCO, se cerea tuturor membrilor IOSCO să aplice uh, regulamentul uh, să aplice principiile chiar și prin regulament, dacă se consideră necesar acest lucru. Am văzut că nu s-a întâmplat acest lucru acum un an mai târziu, iată de ce ne-am bucura uh, să se a, să apară și alte soluții pentru ca indicii țărilor terțe să fie folosiți și în Uniunea Europeană, atâta timp cât acești indici sunt uh, fiabili, uh, solizi și creează un teren echitabil. Mulțumim Comisiei. Dăm din nou cuvântul doamnei raportor. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu foarte succintă. Mulțumesc um, colegilor pentru comentariile încurajatoare. Sigur, uh, mai avem de lucru. În egală măsură, vreau să mulțumesc Comisiei pentru um, părerea exprimată și uh, vreau să ne mișcăm rapid și uh, în final vreau să vă spun că haideți, haideți să ne întâlnim, să ne întâlnim cu raportorii din umbră și să negociem uh, compromisurile. zeitlichen Ablauf nur noch der Mulțumim, Cora. Vă duc aminte că vom să pune la vot în Econ pe 9 martie și în plen probabil în uh, a doua plenară din martie. Propun să trecem direct ca să evităm o pauză de un sfert de oră, să trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Recomandările Comisiei în parteneriatul transatlantic TTIP. Hora. Any uh, disturbance? Uh... Mulțumesc. Nu vom vota pe 2 martie, ci pe 9 martie. Vrem să lămurim acest lucru. Die Klarstellung. Mulțumim pentru clarificare. Atunci dau cuvântul domnului raportor. Cuvântul. Um, and, um... Mulțumesc, domnule președinte. Uh, suntem puțin în avans, dar sper să avem o discuție rodnică, oricum. Mulțumesc uh, că mi-ați dat prilejul să vorbesc uh, să iau cuvântul la comisia dumneavoastră. Eu am încercat să mă concentrez asupra mandatului ECON uh, și uh, respectarea mandatului oficial uh, al acestui aviz. Existau și alte aspecte pe care aș fi vrut să le includ, care nu țin de mandatul nostru, dar suntem limitați în, ca dimensiunea documentului și la, mandat, la competențele noastre. Uh, Acordul uh, TTIP va fi cel mai mare acord uh, internațional uh, de comerț bilateral și poate să reprezinte un, un punct de plecare în ceea ce privește tratatele comerciale la nivel internațional, un precedent extraordinar. Nu trebuie să menționez uh, aspectul geopolitic, bineînțeles, este vorba despre comerț, de creare de locuri de muncă, economie și, în egală măsură, e vorba de cooperare geopolitică cu SUA. Mandatul ECON, în ceea ce privește TTIP, îl reprezintă concurența, ajutorul de stat, acces pe piață, întreprinderile de stat și serviciile financiare. Unele dintre aspectele din acest aviz uh, țin de competențele altor, altor comisii iar uh, concurența, care este prerogativul nostru, prerogativa noastră, uh, este un subiect foarte amplu și, bineînțeles, sunt aici pentru a vă asculta pe dumneavoastră și pentru a mă asigura că avizul ECON și uh, contribuțiile mele la acest raport vor fi solide. Cum am spus și în primul paragraf, primul alineat, un acord de TIP nu trebuie să reducă standardele, sănătatea, securitatea, uh, protecția consumatorilor, etc. Toate acestea trebuie să fie la standarde ridicate. Nu am timp acum să intru în toate alineatele din avizul meu, o să încerc uh, să mă refer la cele mai discutate din uh, reuniunile bilaterale. La punctul D, serviciile financiare una dintre competențele acestei comisii. Au loc negocieri la ora actuală cu privire la acest subiect în afara TTIP-ului. Eu cred că, indiferent unde au loc aceste negocieri, rolul lor trebuie să fie acela de a asigura standarde înalte, așa cum uh, se întâmplă și în ceea ce privește sănătate, uh, protecția consumatorului, protecția la locul de muncă și așa mai departe. Convergența în sus înseamnă că standardele trebuie să fie ridicate pentru a putea elimina crizele financiare pe viitor. La punctul I este vorba despre ISDS, instrumentul de soluționare a litigilor între investitor și stat. Aici se uh, recomandă modul în care se poate rezolva o dispută în, în ceea ce privește accesul pe piață. Sugestia mea a fost uh, sistemul de instanțe naționale. Primul principiu se bazează pe faptul că atât Uniunea Europeană cât și SUA se întemeiază pe principiile de democrației, statului de drept și transparenței. Deci, cred că ideea de a folosi un mecanism non-statal uh, pune mari probleme. Dar uh, s-ar putea să apară situații unde să fie nevoie de o evaluare imparțială 100%, de pildă dacă există un litigiu care durează de ani de zile. Atunci uh, s-ar putea întruni unele criterii obiective în momentul în care, uh, în care s-a dovedit necesară arbitraj uh, non-statal. Iar criteriile în ceea ce privește uh, acest instrument trebuie să fie transparente. În ceea ce privește transparența, vreau să vă spun că, în, că aici am putea să folosim criteriile stabilite de Uh, Comisia ONU privind uh, legislația comercială, care are principii foarte solide, printre care faptul că documentele trebuie să fie publice și uh, uh, modul în care trebuie aleși membrii Tribunalului de Arbitraj. TTIP se spune că va fi un standard de aur pentru acordurile viitoare. Ar trebui, deci, să uh, facem referire la ASDS în ceea ce privește acordurile viitoare făcute cu țări care nu sunt, uh, care nu se, unde valorile democratice, statul de drept și transparența nu primează și se încheie contracte cu astfel de țări. Dau cuvântul acum raportorilor din umbră și aștept cu nerăbdare să aștept cu nerăbdare părerile dumneavoastră și sperând că uh, putem uh, face în așa fel încât contribuția ECON uh, la INTA să îmbunătățească acest raport. Mulțumesc, Iepe. Raportoarea din umbră din partea PP nu e prezentă. Îi dau cuvântul colegului Hais, tot în numele PP. Mulțumesc, domnule președinte. Danuta Hübner uh, este abs- absentă astăzi, își cere scuze și m-a rugat să răspund uh, eu Uh, observațiilor domnului Căfăr și să-i mulțumesc pentru activitatea derulată până acum. Danuta Hâmner are câteva observații de făcut uh, la avizul uh, elaborat în ceea ce privește servicii financiare, în primul rând, și apoi în ceea ce privește ASDS. precum și IMM-urile și modul în care se poate îmbunătăți rolul IMM-urilor în cadrul negocierilor TTIP și uh, va înainta în acest sens niște amendamente. aș ce privește serviciile financiare, așa cum a spus și domnul raportor, nu trebuie să precupețim niciun efort acum pentru a registra progres în ceea ce privește serviciile financiare. Ținând cont de ce s-a făcut până acum de ambele părți ale Oceanului Atlantic, după părerea Danutei, discuțiile ar putea duce la consultații bilaterale înainte de a fi, de a fi adoptate legi. Această evoluție este foarte importantă și ar trebui să existe discuții bilaterale bogate înainte de adoptarea legislației. Apoi, în ceea ce privește transparența cu privire la părțile implicate în discuțiile bilaterale, mai ales cu privire la chestiunile financiare și uh, mai multă răspundere pentru, pentru organismele alese direct, cum suntem noi. În momentul în care au loc aceste discuții, nevoie de mai multă transparență la nivelul negocierilor. În ceea ce privește sistemul de soluționare a litigilor ASDS, Comisia ar trebui să aibă un mecanism reformat uh, în cadrul TTIP care să se aplice la nivelul investitorilor între SUA și UE care ar înlocui uh, tratatele între investitori uh, la nivel bilateral între SUA și UE. A, orice astfel de mecanism de soluționare a litigiilor din cadrul TTIP trebuie să fie 100% transparent și să respecte principiile democrației și uh, să fie supravegheate. E nevoie de un cod de conduită pentru, um, pentru judecători și trebuie să folosească medierea într-o soluționare a litigilor și dezacordurilor și să li se permite IMM-urilor accesul la acest mecanism cu, având costuri mai reduse. O opțiune ar fi posibilitatea de a permite investitorilor să um, soluționeze litigiile uh, în uh, uh, instanțele naționale dar să existe posibilitatea de a folosi mecanismul ASDS înainte de a se ajunge la un acord la nivel intern, astfel încât acordul să fie hotărât într-un final de sistemul ASDS, chiar dacă începe la nivelul tribunalelor naționale. Și aceasta este o opțiune asupra care ar trebui să discutăm mai mult. Iar în ceea ce privește IMM-urile, dat fiind că TTIP uh, va aduce beneficii mai mari IMM-urilor decât corporațiilor mari prin eliminarea tarifelor, prin simplificarea procedurilor vamale, prin convergența standardelor produselor, participarea IMM-urilor uh, în comerțul transatlantic va fi îmbunătățită, iar TTIP va fi primul acord care va avea un capitol special pentru IMM-uri, iar uh, negocierile ar trebui să consolideze cooperarea existentă între SUA și UE în ceea ce privește IMM-urile și ar trebui să se creeze site-uri internet unde atât europenii cât și atât uh, IMM-urile europene cât și cele americane ar putea să afle informații privind tarifele, procedurile vamale și toate uh, regulamentele care se aplică produselor la nivel federal și la nivel local. Iar uh, Danuta consideră că accentul pus asupra IMM-urilor uh, într-un, într-un capitol anume și uh, prin furnizarea de informații pe internet, de o parte și de alta Atlanticului, joacă un rol crucial în ceea ce privește implicarea IMM-urilor pe acest drum. Denta așteptăm cu nerăbdare să colaboreze cu domnul raportor uh, pe marginea acestui aviz. Mulțumesc și din partea ECR. And thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor. Vă mulțumesc pentru că am avut ocazia să ne întâlnim bilateral și discutăm despre acest dosar și aștept cu nerăbdare să colaborăm. Aștept cu nerăbdare să mă ocup de acest dosar, fiindcă sunt membru supleant al Comisiei INTA. Sunt de acord cu domnul raportor, avem nevoie de un acord ambițios privind TTIP, care să sporească competiția, concurența loială de ambele părți ale Atlanticului, fiindcă multă lume spune că comerțul liber este este bun pentru exportatori. Nu multă lume spune că e bun pentru IMM-uri și nimeni nu spune că e bun pentru cetățeni, pentru consumatori. Cetățenii europeni vor avea de câștigat uh, de pe urma cumpărării de bunuri uh, ieftine, de calitate bună, uh, chiar și atunci când provin din străinătate, fiindcă astfel se creează mai multă cerere, atât pentru serviciile locale, și se creează în egală măsură mai multă creștere economică și mai multe locuri de muncă în Europa. În ceea ce privește raportul, am câteva aspecte de menționat. Așa cum s-a spus înainte, am uh, constatat că raportul se concentrează asupra protecționismului american. Cred că trebuie să scăpăm uh, și de protecționismul european, fiindcă și acesta este dăunător pentru consumatorii europeni. În al doilea rând, trebuie să dorim o cooperare sporită. După părerea mea, acum că uh, avizul pleacă de la convergență, poate că am putea să discutăm și această chestiune. În al treilea rând, politica fiscală, după părerea noastră, nu ar trebui să fie inclusă în TTIP. Poate ar trebui să ne aplecăm asupra politicii de concurență. Iar acolo ar putea să intre și fuziunile și uh, Uh, fuziunile antitrust uh, și uh, în loc să discutăm chestiunile fiscale, am putea să, să introducem acest element. În al patrulea rând, sunt de acord cu domnul raportor și anume că avem nevoie de transparență, de un nivel ridicat de transparență. Și în cele din urmă, sunt de acord cu domnul raportor că Trebuie ca protecția investitorilor să fie asigurată mai bine. În același timp, uh, trebuie să se protejeze și dreptul de a reglementa, ceea ce garantează faptul că investitorii din uh, țări din terțe beneficiază de un tratament echitabil. Nu știu dacă vom putea să soluționăm acest subiect atât de ușor și vom găsi Sfântul Graal astăzi, dar uh, am putea discuta pe viitor și acest subiect. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Xander. Partea ALDE de colegul Ramon Tremoza pentru GUE Matt Carthy, nici, tot pentru GUE Marisa. Dau cuvântul verzilor Michael Ramon. Danke, Herr Vorsitzender. Um... Mulțumesc. TTIP este unul din cele mai importante subiecte pentru noi în următoarele luni și următorii ani. Așteptăm cu interes aceste rapoarte. Ceea ce privește raportul Econ, am menționat următoarele puncte critice. O dereglementare continuă a piețelor financiare nu reprezintă o opțiune pentru noi și uh, nu susținem utilizarea TTIP ca vehicul în acest sens am dori ca raportul Comisiei Economice să ceară tocmai o reglementare mai bună pe viitor și nu o dereglementare din nou. Și asta cu atât mai mult uh, să o cerem în Statele Unite, nu? În acest sens vor merge câteva dintre amendamentele noastre. Noi ne dorim o mai bună reglementare a piețelor financiare, de asigurări și așa mai departe și să nu continuăm cu dereglementarea. Și aceasta în special pentru cooperarea de reglementare și autoritățile în acest sens. Cred că Parlamentul European trebuie să ia o poziție foarte clară aici, să spună că autoritatea de reglementare trebuie să rămână la parlamente și legiuitori și că nu vedem posibilitatea uh, de a renunța la acest drept de a reglementa. Un alt punct important, achizițiile publice. Comisia insistă să se deschidă piețele americane și să dea posibilitatea unor achiziții acolo. E un pas în direcția complet greșită. Noi credem că Europa ar trebui să uh, promovăm mai tare achizițiile locale, etice, economice și uh, ecologice. Și un ultim punct, sigur că Comisia Econ trebuie să se declare împotriva măsurilor de protecție ISDS. Să nu existe niciun dubiu cu privire la poziția din Parlamentul European. Mulțumesc! Mulțumim! Nici pentru FDD nu e nimeni aici. Dar tocmai vine colegul din partea ALDE, nici nu știe ce-l așteaptă. Nici nu fusese prevăzut ca locuitor pentru Ramon Tremosa, sau? Nu cer scuze, spune președintele. V-aș da cuvântul imediat. Did you the debate on the TTIP? Oh, sorry, because I, I was in my office and it is... Ați început uh, deja dezbaterea despre TTIP, fiindcă trebuia să ceva mai târziu. Da, am terminat mai repede punctul anterior. Vă rog. Uh... Intervenție fără microfon. Yes. First of all, uh... În primul rând, uh, aș dori să mulțumesc raportorului. Am cooperat uh, foarte bine cu domnia sa, ușa sa a fost tot timpul deschisă. Este foarte important să avem un acord cât se poate de vast place textul propus. Aș uh, schimba lucrurile pe aici, pe acolo, poate nu neapărat schimba, ci aș reformula uh, spusele pe aici, pe acolo, dar în linii mari sunt de acord cu documentul și uh, îmi place abordarea pro-mediul de afaceri. Avem nevoie de un acord cu SUA, fiindcă uh, Alternativa este că dacă acum uh, respingem un acord cu SUA, nu mai avem nicio alternativă pentru Europa. După mine, marile corporații europene fac afaceri pe piața americană și uh, marile corporații americane sunt prezente în Europa de mulți ani. Deci acest acord Vom vorbi despre bariere, piedici, tarifare și așa mai departe, dar acestea sunt mai ales în calea IMM-urilor. Marile companii au instrumente financiare și de altă natură la dispoziția lor pentru a depăși birocrația, barierele tarifare și așa mai departe și desfășoară activitatea în Europa și în America, viceversa. Deci, uh, Iată de ce sunt de acord că avem nevoie de un acord global și ambițios, așa cum se spune și în aviz, și avem nevoie de transparență, trebuie să, să se clarifice care vor fi serviciile financiare incluse și care nu. Trebuie să existe mai multă transparență în ceea ce privește fluxurile de capital între cele două părți. În egală măsură trebuie să garantăm uh, Faptul că chiar dacă o întreprindere dintr-o parte a Atlanticului uh, își desfășoară activitatea cealaltă parte a Atlanticului, bine, nu i vorba neapărat de competențe fiscale, ci de competențe echitabile. dar da, sunt de acord cu formularea. Aș spune poate că uh, Poate aș formula eu lucrurile altfel pe aici, pe acolo, unele aspecte, de pildă, în Uniunea Europeană avem o tradiție de respectare a serviciilor publice și asta poate fi interpretat diferit. Dacă trebuie să menținem monopolii ineficiente din sectorul privat, mm, haideți să găsim uh, o altă formulare aici. Bineînțeles, și am discutat asta, nu vreau să, să fie amenințat statul de drept, statul social, condițiile de mediu și așa mai departe. Sunt de acord cu aceste aspecte. Și în ceea ce privește ASDS, acest uh, mecanism de soluționare a litigilor, nu sunt jurist, poate ar trebui să discutăm mai mult asupra acestui subiect, fiindcă eu constat, bine, nu pot să vă dau exemple de ce s-a întâmplat în, despre ce s-a întâmplat în Argentina acum doi ani, când o companie spaniolă, Repsol, a fost expropriată de guvernul argentinian și am discutat cu reprezentanții companiei la sfârșit și, și mi-au spus că datorită arbitrajului internațional am reușit să minimalizăm uh, pierderile am avut mai puține pierderi decât dacă nu ar fi existat un sistem de arbitraj internațional și mi-au zis slavă Domnului că există asta. Deci guvernul argentinian nu ne-a luat 100% activele fără niciun fel de desfăgubire, fiindcă știau că vom îi vom da judecată în tribunale internaționale și că vor să plătească peste câțiva ani și să vedem cum putem îmbunătăți situația mecanismelor actuale, cum putem uh, ține cont de legislațiile naționale, de tribunalele internaționale și, în egală măsură, să menținem acolo unde nu există cele mai bune practici în unele locuri sau poate uh, să vedem cum putem combina cele două sisteme. Eu sunt deschis discuției privind ASDS. Este o dezbatere în plin avânt în, în Germania, în Austria și știm foarte bine cât de buni sunt avocații și juriști americani și trebuie să fim pregătiți, nu-i așa? Dacă acum, dacă vor